noi cu privire la această situație în timpul sesiunii. Știu că situația este, schimb, este în schimbare, fiecare oră aduce noi informații în această dispută. Dragi colegi, vreau să vă informez că membrii delegației Parlamentului Indonezian sunt în galeria vizitatorilor și vreau să îi le urez bun venit, mai ales excelenței sale, excelenței sale Kemal Aziz Tambolel. delegația Indoneziei este alături de noi în urma reuniunii adunării interparlamentare Uniunea Europeană-Indonezia. După cum știți, Indonezia are o societate în dezvoltare cu o economie care joacă un rol important, mai ales în asociația ASEAN. Aceasta a fost prima țară cu care Uniunea Europeană a semnat un acord de parteneriat și colaborare în anul 2009 îmi face o mare plăcere să îi salut și să le urez bun venit în mijlocul nostru. Următorul punct asupra căruia vreau să vă informez